Shall we begin uh, with this? Uh? Putem să începem? Ultimul punct de pe ordinea de zi în această dimineață este prezentarea proiectului de aviz în ceea ce privește instrumentul de cooperare internațională privind uh, dezvoltarea și vecinătatea. Sunt raportorul IBE. Acest pro, această propunere este făcută în contextul cadrului financiar multianual și stabilește principalele priorități uh, și cadrul general bugetar pentru programele de acțiune externe ale Uniunii Europene. Obiectivul acestui uh, instrument de cooperare uh, pentru dezvoltare și vecinătate este să susțină și să promoveze valorile Uniunii Europene și interesele acesteia în toată lumea pentru a promova obiectivele și principiile acțiunii sale externe, așa cum este ea prevăzută în tratate. Uh, este de o importanță deosebită pentru comisia noastră mm, partea din uh, propunerea de regulament uh, care stabilește cadrul bugetar pentru a veni în întâmpinarea provocărilor, nevoilor și oportunităților legate de migrație uh, în complementaritate cu politica de migrație a Uniunii. Pentru a atinge acest scop, Comisia propune ca 10% din anvelopa financiară a instrumentului să fie uh, dedicată pentru a aborda cauzele uh, migrației nereglementate și uh, deplasării forțate și pentru a susține gestionarea migrației și guvernanțesteia, inclusiv protecția refugiaților și a drepturilor migranților, uh, așa cum sunt ele prevăzute în acest regulament. Îmi dau cuvântul Apoi am să dau cuvântul raportorilor din umbră. O să uh, vorbesc uh, în limba maternă italiană pentru că așa mi-am pregătit intervenția. la proposta în acest aviz vrem să dăm o, o, să facem propuneri din punctul de vedere al Comisiei Libe. Asta am încercat să fac, chiar dacă exercițiul este complex și sunt teme cu un uh, efect important, chiar dacă nu sunt neapărat de competența specifică a LIBE. Mă voi concentra așadar pe trei domenii care se vor afla în centrul avizului nostru. Încă de acum sunt recunoscătoare raportorilor din umbră, chiar și cei care nu sunt în sală, pentru contribuții și pentru colaborarea de care voi beneficia. Foarte pe scurt, trei puncte în primul rând, domeniul migrației. Amendamentele pe care le propun în acest context sugerează să nu luăm fonduri de la principalul domeniu de aplicare al propunerii, și anume obiectivele enumerate în articolul 3. Lipsesc, din punctul meu de vedere, de pe lista obiectivelor o menționare explicită a agendei 2030 în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă și lupta împotriva sărăciei și a inegalităților, dar este un subiect nu de competență libe. Regulamentul în domeniul imigrației nu ar trebui să fie folosit pentru alte scopuri decât cel legat de dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare și scopuri umanitare. Nu trebuie să fie folosit ca un instrument pentru obiective pe termen scurt de politică externă sau migratorie. Al doilea domeniu vizează cadrul legal. Propunerea se prezintă cu mai multe lacune din acest punct de vedere. Cred că ar fi util și oportun să menționăm în mod explicit legile europene și internaționale în ceea ce privește drepturile omului și drepturile pentru prezervarea uh, pământului, Cartea Drepturilor Fundamentale, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Compactul Global al Națiunilor ONU, Declarația a, a, Drepturilor Copilului, Acordul de la Paris în ceea ce privește clima. Cel de-al treilea și ultimul punct, așa zisa guvernanță a instrumentului. Anumite amendamente pe care vi le propun atribuie Parlamentului European un rol de uh, salvgardare foarte puternic. Comisia ar trebui uh, să uh, supună atenției deputaților european un raport anual. În plus, în acest <laughs> uh, În acest uh, cadru ar trebui să luăm aceleași măsuri ca și pentru instrumentul pentru dezvoltare, dar care nu se mai află în uh, domeniul de aplicare al noului Fond de Dezvoltare Sustenabilă Plus. Toți uh, cei care se simt lezați de finanțarea noului instrument ar trebui să trimită obiecții comisiei. Cred de asemenea că este important să recunoaștem uh, organizațiilor societății civile un rol pe care, rolul pe care îl joacă, care deseori este uh, crucial. Atunci când uh, își aduc contribuția la lupta pentru reducerea sărăciei. Propunerile de amendament pe care le voi primi le voi consulta sistematic pentru că vreau să adoptăm decizii care să fie cât mai aproape de nevoia de a, a oferi cât mai multă putere celor mai vulnerabili. Mă refer la femei, copii și minori. Vă mulțumesc și vă întreb dacă sunt intervenții. Îi dau așadar cuvântul. Domnule Vistizen? Și aveți două minute la dispoziție. Thank you for that, Chair. Um, as... Mulțumesc foarte mult. Uh, ca raportor din umbră pentru grupul ECR, salutăm propunerea Comisiei ca un pas în direcția potrivită pentru instituirea acestui uh, instrument. Cred că Mm, conținutul uh, propunerii Comisiei merge în direcția cea bună. Am vrea ca uh, Comisia să meargă uh, ceva mai departe, dar acest lucru se va oglindi în amendamentele pe care le vom depune. După părerea noastră, Uh, vom avea o părere diferită față de uh, alți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vistizen. Dacă nu sunt uh, uh, alte intervenții din partea eurodeputaților, aș da cuvântul reprezentantului comisie, domnul Sanemeterio. Meterio. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, în primul rând, aș dori să uh, salut uh, avizul dumneavoastră. Uh, acesta merge în direcția cea potrivită. Câteva comentarii pe marginea unor chestiuni care ni se par importante în avizul. Acest instrument intră uh, în uh, competența agentei 2030 uh, pentru dezvoltare, așa cum s-a menționat în considerente, sunt o serie de trimiteri la articole și, după părerea noastră, acesta trebuie să contribuie să fie uh, în Agenda 2030, în obiectivele de dezvoltare durabilă. De fapt, această Agenda 2030 uh, are în vedere și uh, migrația ca parte a politicilor de cooperare pentru dezvoltare. Este important să avem o abordare cuprinzătoare a fenomenului migrației, atât dintr-o perspectivă geografică, ci și, uh, și dintr-o perspectivă tematică Așa cum am spus, 10% din uh, instrument vizează combaterea uh, cauzelor migrației nereglementate, migrației ilegale, o serie de aspecte, construirea de capacități, uh, sigur, uh, pe termen lung. Este important ca migrația să uh, nu fie văzută separat de politicile de dezvoltare. Noi astfel considerăm că putem să abordăm cât mai bine uh, cauzele migrației. Salutăm de asemenea comentariile dumneavoastră uh, în ceea ce privește trimiterile la convenții internaționale și angajamente internaționale și ne bucură că le putem include în text. În felul acesta le vom reaminti noi considerăm că, în general, ele sunt uh, incluse în regulament, însă uh, menționarea lor specific uh, este de dorit. Încă câteva aspecte. În ceea ce privește raportul FSD, putem să spunem că ceea ce propuneți deja este inclus în regulamentul financiar. Uh, diferența între Fondul European uh, pentru Dezvoltare uh, Durabilă și noul instrument IFSD Plus, diferența între ele este dată de faptul că a apărut noul regulament financiar și multe dintre obligațiile care existau la uh, Fondul European uh, pentru Dezvoltare Durabilă existau acolo, deci nu ar trebui să le reluăm și să le menționăm într-un regulament de același nivel. Salutăm uh, angajamentul dumneavoastră față de societatea civilă și pe bună dreptate aceasta este menționată și nevoia de a consulta societatea civilă în faza de programare și de punere în aplicare a programului, așa cum stau lucrurile astăzi. Uh, acest uh, lucru uh, se regăsește uh, și în instrumentul de cooperare internațională pentru dezvoltare și vecinătate. Este important să reamintim faptul că acest instrument va facilita munca cu activitatea cu diferite agenții de punere în aplicare, și în felul acesta vom uh, evita fragmentarea instrumentelor care există astăzi și ne vom îndrepta către uh, un set uh, mai clar de reguli în cadrul unui singur instrument ce vizează dezvoltarea durabilă și vecinătatea. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru clarificările date. Sper că putem face un schimb de uh, păreri și în viitor pe marginea acestei teme și termenul de depunere a amendamentelor este 6 noiembrie la ora 17 Deci aceasta este comunicarea care am dorit să o fac, pe care am dorit să o fac. Mulțumesc foarte mult și închid această sesiune.